So, liebe Kolleginnen und Kollegen, fangen wir an. Es ist 15.01 Uhr. Bună ziua, dragi colegi! Bine ați venit la reuniunea noastră. Ați primit ordinea de zi. Dacă există obiecții, nu, atunci se consideră adoptată ordinea de zi. Și trecem la punctul 2, și anume comunicările președintelui. Mai întâi doresc să îi salut pe cetățenii europeni care, cu interes maxim, urmăresc uh, reuniunea noastră transmisă live pe internet. De la Lisabona până la Lüneburg și de la Tallinn până la Sicilia, oamenii pot să se uite la noi. Deci vă rog să țineți cont de asta în momentul în care vorbiți. și să vorbiți într-un ritm normal, în așa fel încât să ne putem bucura de interpretare. Apoi, vă comunic faptul că doamna Le Pen a fost aleasă în adunarea națională, iar doamna Christel Leșvalier este cea care o va înlocui, dar la ora actuală ea nu este aici. Pe data de 28 iunie Acordul între Parlament și Consiliu cu privire la tarifele preferențiale pentru Ucraina a fost uh, aprobat în așa fel încât la sfârșitul lunii iulie va putea fi adoptat definitiv la Consiliu. Acestea au fost comunicările președintelui și acum trecem la punctul 3. E vorba de aprobarea uh, protocolelor de la ultima reuniune și facem ca de obicei. Dacă până la sfârșitul reuniunii nu sunt obiecții, atunci se consideră că procesul verbal a fost adoptat. Trecem acum uh, la punctul 4. Starea lucrurilor în ceea ce privește derulările trialogurilor. E vorba de modernizarea procedurilor comerciale. Am avut patru trialoguri, am întrerupt lucrările și așteptăm acum noi impulsuri din partea președinției estoniene. Și Miercuri deja, pe 12 iulie, vom intra în trialog cu președinția estoniană în ceea ce privește cea de-a doua legislație pentru instrumentele de protecție comercială, discutând așadar despre metodele alternative de calcul în situații în care există uh, tulburări serioase ale pieței. Eu unul sunt foarte optimist și cred că vom reuși să progresăm repede. Iar Consiliul deja a stabilit o poziție comună, există câteva diferențe, dar nu-i problemă, de aceea există trialogul, iar în septembrie sunt prevăzute alte două reuniuni de dialog tripartit. Dacă bine vă amintiți, poziția noastră a fost hotărâtă pe data de 20 iunie, iar pe 3 iulie plenara nu și-a exprimat nicio obiecție în ceea ce privește reluarea discuțiilor în trialog, așa că vom putea continua pe repede înainte. Facem asta în interesul unei legislații care să vină înaintea sentinței OMC în ceea ce privește China și UE. Mi se pare că multe lucruri vor fi simplificate, prin urmare, muncim în continuare. Deja suntem la punctul 5. Este vorba de Bugetul Uniunii Europene pentru anul financiar 2011, 2018, mă scuzați, toate secțiunile. Îl avem uh, pe minunatul nostru raportor alături de noi, domnul Böge. Îi dau cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi. Astăzi voi fi foarte subțint. Doresc doar să vă amintesc că am avut uh, deja o discuție cu Zicfried uh, Mureșan, raportorul nostru general la comisia aceasta, iar la sfârșitul săptămânii trecute, Comisia pentru Bugete a Consiliului și-a prezentat poziția în ceea ce privește proiectul de buget din partea Comisiei. Prin urmare, totul va trece în coreper acum. În această dimineață nu am avut timp să mă uit peste acele detalii, peste uh, reducerile propuse este aceeași procedură ca în fiecare an, de fapt, și doresc să vă spun că am primit documentele în această dimineață doar. Deci, va fi foarte important și aș dori să-i rog pe toți colegii nu doar să se uite peste aceste sugestii în scris, uh, e vorba de propunerea de rezoluție, ci să se gândească puțin la pregătirea amendamentelor mm, pentru votul la buget. Adică să zăbovească puțin, mai ales asupra nivelului plăților, să se gândească la succesul, dar și la provocările prezentate de diferitele programe din sectorul internațional, care sunt tangențiale cu comerțul, fiindcă, în opinia mea, e nevoie de mai multe justificări din partea Comisiei și mai târziu din partea Consiliului în timpul negocierilor, pentru că au fost propuse anumite reduceri bugetare, mai ales uh, la plăți. Ne interesează justificarea așadar. Pentru prima dată, în ultimul deceniu, am reușit să avem o revizuire a cadrului multianual bugetar. Și, în paralel cu negocierile pentru bugetul din 2018, deja încep să se miște lucrurile, și anume, se discută despre când și cum să negociem următorul cadru financiar multianual și în ce condiții. Rămâne o întrebare cheie pentru procedura bugetară anuală. Fiind dat CFM-ul care există acum și fiind dată revizuirea, ar putea apărea o problemă la plăți. Adică, epuizăm plățile. Vă atrag atenția că avem un plafon general pentru plăți și pentru angajamente, avem uh, plafoane specifice la fiecare categorie. De aici apar diferențele. Am depus eforturi uriașe cu criza migrației și cu toate programele legate de migrație și a devenit clar că ar putea apărea o problemă generală pentru alte priorități care să fie legate de comerț, E vorba de categoria Global Europe. Și chiar înainte de vacanță voi face o interpelare la comisie pentru a cere anumite clarificări și justificări. Vreau să văd dacă aceste reduceri, chiar dacă limitate, sunt justificate cu adevărat. Oricum, poziția noastră trebuie să fie una mult mai fermă. Nu e vorba doar de relația cu Africa sau din țările post-primăvara arabă ne uităm și la ce s-a întâmplat cu acordul transpacific, care au fost uh, provocările și pretențiile. Deci eu știu ce înseamnă să uh, fii în uh, grupul de monitoring pentru America Centrală și când avem uh, contacte cu colegii din Chile și ceilalți. Într-adevăr, e foarte important să avem inițiativă. Iar în acest context, inputul bugetar trebuie să fie și el semnificativ. Iată așadar care a fost introducerea mea pentru această dezbatere. Propunerea de rezoluție se bazează pe anumite restricții. Am încercat să mă acces pe șapte puncte. Într-un fel, e aceeași procedură, pentru că noi mereu cerem aceleași elemente cheie. Alocările către DigiTrade să fie suficiente în așa fel încât să permitem DigiTrade să desfășoare un număr de activități crescânde. Unii vor spune poate că este micromanagement, dar mie mi se pare că trebuie să fim foarte prudenți. Apoi e vorba de reorganizarea Uniunii bugetare cu consolidarea următorului CFM. În al treilea rând, problema transparenței și a implicării cetățenilor, comunicarea informațiilor. Acest lucru este o problemă permanentă. Eu unul cred că aici e loc de mult, mult mai bine pentru a explica ce anume negociem, ce anume facem și ce um, supraveghează Parlamentul. Așadar, să avem progres real în ceea ce privește modernizarea acordurilor comerciale. În al patrulea rând, consider că este important să subliniem uh, că avem nevoie de strategii coerente inclusiv în domeniul politicilor externe și în domeniul politicilor de dezvoltare, în țările în curs de dezvoltare. Apoi, în al cincilea rând, uh, sprijin economic și tehnic oferit uh, de Uniunea Europeană partenerilor noștri de la Est și în țările de după primăvara arabă. Este important să contribuim de dragul stabilității în acea regiune, Sigur că putem extinde asta și către America Centrală și Latină și, bineînțeles, către Africa. Finanțarea mult mai uh, mare a asistenței microfinanciare și o solicitare către Comisie să evalueze instrumentele pentru promovarea IMM-urilor, în coerență cu uh, alte instrumente de sprijin UE pentru IMM-uri. Deci, iată așadar ce am avut eu de transmis, iar în ceea ce privește amendamentele individuale de la buget, doresc uh, să vă atrag atenția asupra ceea ce am spus deja. Trebuie să facem o evaluare intensă a um, justificărilor acestor reduceri limitate în ceea ce privește plățile. Acestea fiind spuse, aștept cu nerăbdare amendamentele ce vor fi depuse de colegii mei până în termenul propus. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Böge! Domnul Scholz și domnul Schuster cer cuvântul. Pe rând. Da. Doamna Mosca, raportoarea noastră din umbră, nu poate fi aici, așa că m-a rugat să transmit eu uh, mesajul domniei sale în engleză. Îi mulțumim domnului Böge pentru activitatea pe buget, am studiat avizul domniei sale și avem următoarele comentarii de făcut. În primul rând, în ceea ce privește prioritățile. Mandatul a fost aprobat la plenară săptămâna trecută și de aici rezultă numeroase priorități. Cu siguranță le susținem. De exemplu, alocarea unor fonduri și resurse suficiente pentru politica de vecinătate a Uniunii Europene, inclusiv cu programele de asistență microfinanciară. În al doilea rând, linii bugetare separate pentru eh, evaluări interim expost în ceea ce privește conformitatea în anumite state, sprijinul pentru uh, comerț în continuare de acordat și apoi uh, o crearea unei strategii de comunicare eficiente în ceea ce privește comerțul și beneficiile sale. În plus, trebuie să utilizăm fondurile existente pentru a susține internaționalizarea IMM-urilor. Reiterez sprijinul meu de plin pentru aceste priorități. Totuși, aș vrea să subliniez că anul acesta, față de ceea ce a fost în exercițiul anterior, conținutul scrisorii de negociere n-a fost uh, dezbătut la nivel transpartinic. Prin urmare, sperăm ca acest caz să fie unul izolat, pentru ca pe viitor să putem participa cu toții în stabilirea priorităților generale. În al doilea rând, SND poate să fie de acord cu poziția raportorului pentru bugetul din 2018 și solicităm tuturor grupurilor politice, precum și raportorului, să fie de acord cu următoarele idei cerem ca în termenul uh, îndeplinirii uh, politicii de vecinătate să existe un nivel echivalent de finanțare. Adică, la alineatul 5 din aviz, credem că noțiunile East Border și Post-Arab Spring Countries ar putea să genereze confuzie și, în cele din urmă, multe țări vor fi lăsate pe din afară. Prin urmare, noi vom depune un amendament de clarificare pentru a spune că e vorba de vecinătatea estică și de sud în întregimea ei. Cerem uh, să se ofere resurse suficiente pentru uh, implementarea capitolelor uh, de gen în relațiile comerciale. Vrem să tratăm și taxele vamale, pentru că de aici vine o mare parte din buget și avem nevoie în acest sens de indicatori de performanță și vrem să evaluăm performanța taxelor vamale la nivel național și la nivel european. Putem avea în vedere și sprijin financiar sau un eventual transfer de competențe de la nivel național la nivel UE pentru a crea o facilitate comercială, un organism, de fapt, în concordanță cu normele în vigoare. În al treilea rând, fondul de ajustare la globalizare. Trebuie să recurgem la debirocratizare, să creăm training vocațional și să fim sensibili la digitalizare. Internaționalizarea IMM-urilor este un subiect uh, important în uh, negocierile comerciale. Multe state membre dețin controlul asupra uh, IMM-urilor și mi se pare că Uniunea Europeană poate să um, includă în competențele comerciale și anumite aspecte ce țin de IMM-uri. Prin urmare, vrem să evaluăm instrumentele necesare și să facem un schimb de bune practici la nevoie, care să fie publicat și prezentat într-un for public, înspre sensibilizarea publicului. Și, în ultimul rând, amintim că Orice inițiativă europeană, inclusiv în sectorul de apărare, ar trebui finanțată prin fonduri adiționale și nu în detrimentul programelor în derulare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule Schuster. Domnul Scholz. Mulțumesc, Bernd. Domnule președinte, doresc să mulțumesc explicit raportorului. Cele două elemente menționate sunt strâns legate unele de celelalte, mai ales în situația concretă în care ne aflăm astăzi. E vorba de planificarea bugetară concretă și e vorba de pregătirea pentru următorul CFM. E o întrebare și despre cum va arăta comerțul pe viitor, cum va fi dotat și cum uh, va deveni funcțional. Asta și în lumina Brexitului. Și de aceea menționez două aspecte care sunt uh, care merg mână în mână cu proiectul de aviz pentru buget. Săptămâna trecută, noi, Parlamentul, n-am reușit să ne înțelegem pe uh, documentul de lucru al Comisiei. Deci, în ce direcție ne îndreptăm pe conținut și, de aceea, cred că ar fi bine să dedicăm timp în uh, elaborarea acestui aviz ca să știm unde vrem măsuri de corectare sau unde vrem doar o schimbare de nuanță în ceea ce privește acțiunea comisiei în com- uh, și felul în care se ilustrează ea în uh, politica comercială. Per total sunt de acord cu accentele puse de raportor, mai ales în ceea ce privește inițiativele pentru ajutor uh, în relațiile comerciale. Aceste lucruri însă trebuie planificate foarte bine. Și aș mai spune încă un lucru. Discutând despre comerțul bilateral sau multilateral, poate ar trebui ca la planificarea bugetară să cerem consolidarea pilonului multilateral să oferim mai multă pondere și să ne gândim cum putem să extindem acest instrumentar. Se prea poate ca în zilele ce vor urma să discutăm în detaliu despre cum ne vom comporta Uh, în acest nou cadru. Sunt foarte multe aspecte care vizează comerțul multilateral, care intră în discuție astăzi și în zilele următoare. Trebuie aprofundate lucrurile. O să vin poate cu două, trei amendamente. Uh, la punctul 4, înțeleg abordarea, dar n-aș vrea ca politica comercială să fie definită ca fiind exclusiv uh, o politică externă, de tip extern. Nu. Tocmai uh, în Handelsblatt, o publicație germană, uh, a apărut un articol. Se spune că ministrul de externe german a fost descris ca fiind ministrul de extern, afaceri externe economice. Deci cum facem să împăcăm cumva aceste lucruri? Și, la final, chiar dacă știu că nu reușim anul acesta, eu vreau să menționez acest lucru. Trade Watch. Să devină, într-adevăr, o structură utilă pentru că ne-ar putea ajuta foarte mult, mai ales de dragul transparenței în politica comercială. Să-i oferim așadar mai multă greutate. Nu știu dacă reușim, fără pregătirea cu comisia. M-ar interesa însă și opinia comisiei astăzi. Cum evaluează introducerea Trade Watch. Dacă ar reuși, atunci aș fi complet pentru. Dacă, pentru. Dacă nu, să amânăm pentru 2018 și să punem pe ordinea de zi acest subiect atunci. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președintele. Acestea fiind spuse, aș dori să dau cuvântul comisiei. Au fost menționate mai multe subiecte problemă, cum ar fi uh, acest amestec între politici, acest mijmaș, dacă vreți, Uh, și încurcăturile care rezultă la plăți, apoi uh, plasarea accentelor și apoi uh, apariția celor noi sarcini și alocarea de resurse în, în consecință. Ce părere are Comisia, cum se poziționează și poate câteva indicații prețioase în ceea ce privește poziția Consiliului. Cine este de la Comisie în sală? Thank you. Mulțumesc că ne-ați dat cuvântul. Vă mulțumim pentru activitatea dumneavoastră, a domnului Böge, privind pregătirea acestui aviz, dar și vă mulțumim și pentru avizele celorlalți eurodeputați care și-au prezentat uh, opinia. Salutăm că, în general, susțineți pozițiile și mai ales uh, programul foarte amplu al DigiTrade. Este foarte adevărat că e o provocare, e o provocare să stabilești priorități, pentru că sunt foarte multe inițiative care merg în paralel. Prioritățile noastre principale sunt clare, se reflectă în fiecare an în programul de lucru al Comisiei și le reținem de fiecare dată. După cum veți vedea, și pentru anul viitor. Există o ierarhie la negocieri pe care o urmărim, lucru care se reflectă deja în comunicarea Trade for All și va face parte și din revizuirea și din rapoartele pe care îl veți vedea anul acesta și care este pregătit privind punerea în aplicare a comunicării Comerțul pentru Toți. Considerăm că raportul de aviz uh, și comentariile dumneavoastră arată că ne confruntăm cu din ce în ce mai multe provocări, mai ales în ceea ce privește transparența și modul în care ajungem la cetățeni. Suntem de acord cu acest lucru, deși uneori nu vedem lucrurile în același fel când vorbim despre Trade Watch și voi ajunge la această chestiune în câteva minute. Trebuie să ne concentrăm pe negocieri, dar și pe aplicarea acordurilor. Trebuie să uh, vedem cum sunt puse în aplicare acordurile, deci suntem de acord cu ce s-a făcut până acum. Mă gândesc și la aspectele de dezvoltare, ne concentrăm foarte mult asupra lor. Bugetul nostru este relativ mic, și ne permite să facem foarte multe activități, mai ales în ceea ce privește evaluarea. Este un domeniu pe care îl luăm în serios și de asemenea susținem procesul de negociere includem printre altele capitele, capitole privind comerțul și problemele uh, IMM-urilor sau uh, comerțul și problemele relațiilor dintre sexe sau internaționalizarea IMM-urilor. Totuși folosim și alte instrumente financiare în politicile noastre, mai ales uh, instrumentul de parteneriat care a devenit uh, un instrument principal atunci când vorbim de susținerea IMM-urilor. Folosim și instrumentele geografice, MEPI, care ne permite să susținem vecinătatea sudică și vecinătatea estică. Sprijinul acestor vecinătăți este o prioritate, mai ales în ceea ce privește negocierea și punerea în aplicare. Privind Trade Watch, Știți care este poziția noastră. Nu este o poziție nouă. Am arătat deja că finanțăm o parte din acest proiect prin finanțarea acordată societății civile și dialogului cu societatea civilă. Este una din activitățile noastre. Uh, facem nu pune la curent în mod regulat. E un proces care este menținut Uh, și avem din ce în ce mai multe reuniuni privind diversele negocieri, dar în general privind și diversele inițiative comerciale. Așa încât nu ni se pare că e nevoie să adoptăm acest proiect. Considerăm că avem inițiativa transparenței pe care vrem să o punem în aplicare. Sunt din ce în ce mai multe materiale care există, documente de negociere, texte. În momentul în care au fost aprobate politic, sunt puse la dispoziția tuturor, cum s-a întâmplat săptămâna trecută în privința acordului cu Japonia și nu considerăm că această inițiativă este absolut necesară. Deci nu pot decât să repet poziția pe care am adoptat-o deja în trecut uh, la comisia dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult! für die, uh... Domnul Böge, mulțumesc pentru aceste comentarii. Când elaborăm un asemenea text, avem uh, anumite restricții, 1500 de caractere, nu mai mult. Deci vă dați seama care a fost situația. Trebuie să scoatem anumite lucruri, uneori brusc, și de aceea ele trebuie readuse în text prin amendamente. Undeva procedura este absurdă, răși are și sensul ei. Uh, deci, prin urmare, înțeleg comentariile domnului Schuster la punctul 5. Dar înțeleg și ce a spus domnul Scholz cu privire la politica externă. Sigur că e vorba aici de dezvoltarea Uniunii Europene, lucruri care trebuie să rezulte chiar din text. Dar, după cum vă spuneam, lucrurile se vor uh, corecta prin amendamente, așa că aștept uh, cu nerăbdare să văd ce primesc până pe 14, pentru că acela este, mi se pare, termenul de depunere a amendamentelor dacă nu mă înșel. A, 21. 21 sunt amendamentele pentru procedura bugetară, dar pentru acest text pare mi se e 14. Cel puțin asta îmi spune dosarul meu. Dacă nu, nu contează. Asta e. Dar dacă putem să ne înțelegem și să analizăm lucrurile, cu siguranță ne vom încadra până în septembrie. Mulțumesc. Mulțumim foarte mult, domnule Böge. În documentele mele ca termen pentru amendamente chiar apare 21 iulie, la prânz. Votul fiind prevăzut pentru 30 august. Și atunci vom fi în termen. Da? Deci e vorba de 30 august ca termen uh, decisiv ca să ne încadrăm cu Comisia Competentă pe Fond de aceea votul trebuie să aibă loc atunci. Mai e timp. Mai e un pic de timp. În așa fel încât uh, să poată fi depuse amendamente chipzuite. Și acestea fiind spuse, închidem acest punct și înainte de a trece la punctul 6, felicit uh, pe, o felicit pe colega noastră pentru noua sa funcție. Felicitări! Punctul 6. După cum vă spuneam, e vorba de cele două rapoarte care sunt tratate la oaltă, 6 și 7, acordul de parteneriat și cooperare UE-Kazakhstan. Raportorul Borelli, din păcate, nu e, așa că voi face eu o scurtă introducere, după care dau cuvântul comisiei. Știți, semnarea acordului de parteneriat și cooperare a fost în decembrie 2015, iar după aceea comisia, fără a fi fost informați noi în prealabil, a aplicat uh, acordul, dar uh, n-a fost așa de bine pentru că înțelegerea noastră cu DigiTrade a fost să nu existe o aplicare temporară înainte de poziționarea noastră. DigiTrade și doamna Malmström ne-a oferit uh, asigurări în acest sens. Ei bine, Vrem să reglementăm asta acum prin uh, negocierile interinstituționale, dar SAE pare să nu se simtă obligat în niciun fel. Am spus, am, am spus asta foarte clar. Noul acord va crea un cadru pentru ca din punct de vedere juridic, să asigurăm uh, certitudine pentru bunul mers al relațiilor uh, economice și uh, de cooperare, aici fiind vizate, bineînțeles, și relațiile comerciale și îmbunătățirea acestora. Să garantăm o bună poziție comercială. În acest caz, comisia competentă pe fond este AFET. Își va exprima consimțământul cu rezoluție. Și noi putem să ne aducem contribuția. După cum spuneam, raportorul nostru nu e, dar chiar și așa mi se pare util să avem acest schimb de opinii și prin urmare doresc să dau mai întâi cuvântul comisiei. Domnul Surmelis, bunul nostru prieten. Yes, thank you very much. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Într-adevăr, o scurtă prezentare a acestui acord de extindere parteneriat și cooperare între UE și Kazakhstan este importantă. Câteva cuvinte despre Kazakhstan. Kazakhstan se află în uh, Asia Centrală, este cel mai mare partener uh, comercial și de investiții al Uniunii Europene și știm că este un partener energetic foarte important și fiabil din acea zonă. Uniunea Europeană este primul partener de investiții și comercial al Kazakhstanului, dată fiind uh, poziția geografică, nu? Nu e vorba nici de China, nici de uh, Rusia, ci Uniunea Europeană este cel mai important partener comercial. Avem uh, un acord bilateral de, în valoare de 21 de miliarde de euro în total. Noi importăm foarte mult petrol, foarte multe gaze naturale din Kazakhstan și este important să știm că uh, fluxul general al comerțului uh, a scăzut în termeni valorici și asta din cauza dezvoltării, creșterii prețurilor produselor energetice. Era în 2014 a fost în valoare de 34 de miliarde, dar acum am ajuns la 20 de miliarde. Asta afectează valoarea comerțului și nu atât uh, vol, volumul comerțului, care rămâne constant. Și mai spune că de fapt crește. Acordul de parteneriat și cooperare cu Kazakhstanul este primul acord din noua generație pe care l-am uh, încheiat cu țările din fosta Uniune Sovietică. Acest parteneriat, acest acord se referă nu numai la chestiuni comerciale, comerțul este una din cele patru părți ale acordului, celelalte trei se referă la dialogul politic, la cooperarea în domeniul justiției și afacerilor interne și la cooperarea sectorială. Mai vreau să spun câteva cuvinte, domnule președinte, despre momentul în care au avut loc aceste negocieri. Ați făcut deja aluzie în introducerea noastră la el. Acordul acesta a fost într-adevăr negocierile s-au încheiat în septembrie 2014, a fost parafată în ianuarie 2015 și semnat pe 22 decembrie 2015. Sunt momente specifice din multe puncte de vedere. E un calendar specific în primul rând, Kazakhstanul era pe cale la momentul acela să devină membru al Organizației Mondiale a Comerțului și ideea era ca acordul să intre în vigoare la puțină vreme după ce Kazakhstanul a devenit membru al Organizației Mondiale a Comerțului. Încă un element specific. Negocierile au avut loc într-un moment în care erau uh, tensiuni geopolitice foarte serioase în acea zonă. Ne gândim la evenimentele din Ucraina, în primul rând. Iar acordul a fost văzut ca un semnal puternic uh, al Uniunii Europene, al capacității Uniunii Europene de a se implica uh, și de a avea relații cu membrii ai cooperării economice din Asia. Este primul acord uh, pe care noi îl încheiem cu un membru al Uniunii Eurasiatice. De atunci am încheiat negocierile cu Armenia și am început negocierile cu Cârgăstanul, dar uh, acordul despre care vorbim a stabilit un precedent, ceea ce arată că Uniunea Europeană poate să stabilească relații individuale cu membrii ai Uniunii Economice Uh, euroasiatice. Este important pentru noi să putem semna acest acord, uh, să, ca, e important ca acest acord să intre în vigoare. Nu este un acord pentru care DigiTrade sau doamna comisar Malmström uh, au preluat relul de conducere. În altul reprezentant este cea care a avut conducerea, însă comisarul Malmström v-a adresat o scrisoare în care a explicat exact care au fost uh, elementele care au dus la aplicarea provizorie a acestui acord înainte ca Parlamentul să-și dea acordul la acest acord. Uh, pe fond, acordul are o serie de angajamente și discipline care sunt foarte ambițioase, care îmbunătățesc climatul de afaceri din Kazakhstan, care trec de foarte multe ori dincolo de prevederile Organizației Mondiale a Comerțului sau ceea ce numim noi plusurile acestei organizații. Este important pentru a dezvolta exporturile și investițiile Uniunii Europene în Kazakhstan și pentru a reduce deficitul pe care îl avem în comerțul cu Kazakhstan. Să vă dau câteva exemple de domenii în care acordul acesta trece dincolo de prevederile Organizației Mondiale a Comerțului. Proprietatea intelectuală, de exemplu, unde ne referim la ideea de a evita importurile paralele sau de a proteja mai bine indicațiile geografice ale Uniunii Europene. Uh, avem de asemenea chestiuni referitoare la proceduri și la transparență care merg dincolo de nivelul stabilit de Organizația Mondială a Comerțului și asigură un bun acces la piață în acest domeniu, deși Kazakhstanul nu este membru al acordului privind achizițiile pentru textile. În domeniul materiilor prime, care sunt extrem de importante pentru noi, ținând cont de resursele foarte bogate pe care le are Kazahstanul, folosim posibilitatea pe care ne oferă acest acord ca să introducem un capitol privind dezvoltarea durabilă și comerțul durabil. Toate aceste prevederi vor fi puse în aplicare prin mecanisme obligatorii de soluționare a litigiilor deci este diferit față de acordurile anterioare, unde nu aveam asemenea mecanisme obligatorii. Deci putem acum să punem în aplicare aceste prevederi mult mai ușor. Acordul a intrat uh, în vigoare în mai 2016, provizoriu, cum spuneam, iar în martie anul acesta, pe 28 martie, a avut loc prima reuniune a Comisiei de Comerț uh, uh, și pe marginea acestui acord, la această reuniune am arătat că s-au făcut progrese din partea Kazakhstanului, care a luat măsurile necesare pentru a aplica diferitele discipline despre care vorbeam și că au fost uh, eliminate sau au fost facilitate anumite bariere comerciale de lungă durată care existau în relațiile cu această țară și care s-a făcut acest lucru datorită acordului despre care vorbim. Voi încheia, domnule președinte, spunând că, de fapt, noi, Comisia, recomandă faptul recomandă Parlamentului European să își dea acordul la acest acord, acord foarte important Mulțumesc, e o surpriză, nu? E chiar bine ca o surpriză, spune președintele. Voi începe acum cu raportorii din umbră. Cât libe este primul. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru cuvintele frumoase. Din păcate, iată, am sosit uh, uh cu întârziere, dar nu din vina mea. Nu am fost oare în același avion? Ba da. Deci, anul trecut am avut un raport la AFET în ceea ce privește implementarea și verificarea unei uh, strategii pentru Asia Centrală și acolo Kazakhstanul joacă un rol important. Dar permiteți-mi să spun off the record că mie mi se pare că statul acesta, Kazakhstan, reușește să joace un rol important cam pretutindeni. Deci, de ce spun asta? Este primul partener uh, din Asia Centrală cu care avem acest acord îmbunătățit de partener, parteneriat și cooperare, cu care am negociat acest acord și pe care vrem să-l implementăm. Și ne dăm seama că, chit că Kazakhstanul încă nu este membru OMC, totuși, el joacă un rol important în conflicte, în relații internaționale. De exemplu, în criza Siria. Și mi se pare că, în consecință, dincolo de interesele uh, comerciale și politice, este foarte bine să reușim să încheiem acest acord. Bun. Acum că am spus acestea, ar fi bine ca la o etapă ulterioară să avem negocieri nu doar autonome și bilaterale, ci să facem asta poate și la nivelul OMC sau în orice caz la nivel multilateral. Și bineînțeles că mai întâi trebuie așteptat ok-ul Parlamentului, deci să aibă loc votul înainte de a intra în vigoare. Dacă Comisia e de aceeași părere, nu doar Comisarul pentru Relație uh, Comerciale, atunci foarte bine. Ascultând prezentarea dumneavoastră exhaustivă cu toate declarațiile, aș mai avea o întrebare. Dacă bine am înțeles, ați spus așa avem un mecanism pentru soluționarea litigiilor. Nu știu dacă chiar avem asta. Poate am înțeles eu greșit, dar mi se pare că a venit cumva o vibrație pozitivă în sensul acesta în uh, legătură cu soluționarea litigiilor. Întrebarea este una de ordin general. După decizia cu privire la Singapore, după CETA. Ce părere are Comisia? Deci nu neapărat Comisarul pentru Relații Comerciale, ci SAE, Serviciul pentru Acțiuni Externe. Cum întrezărește următorii pași de urmat? Mulțumesc! Mulțumim! Doamna Arena, numele SND. Merci, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Îmi pare rău că am venit cu întârziere. Am niște întrebări în legătură cu situația din Kazahstan, care ar trebui să ne permită să progresăm sau nu în ce privește situația. Prima, să ne întrebăm în primul rând dacă o aprofundare a acordului de cooperare și de parteneriat ar risca să ne pună într-o situație cam complicată și față de alți parteneri, cum ar fi Rusia sau China Știm că în alte acorduri, ca și cu Ucraina, <clears throat> am avut această realitate de care ne-am confruntat. Și vreau să știu care e situația și impactul unui astfel de acord uh, pe care ar putea să le aibă. A doua întrebare. Se vorbește mult despre problema drepturilor omului. Am avut ocazia să mă ocup de protocolul cu Uzbekistan și am lucrat mult cu Organizația Internațională a Muncii în legătură cu lupta împotriva muncii forțate și a exploatării prin munca copilor, dar era un acord al OIM care au lucrat cu autoritățile din Uzbekistan și în baza titlului din acord de parteneriat pun această întrebare. Există o trimitere la respectarea drepturilor omului. Întrebarea mea, avem evaluări, avem indicatori care să ne permită să afirmăm că există lucruri care avansează și evoluează pozitiv în ce privește respectarea drepturilor omului. Știm că nu e o mare democrație Kazakhstanul, deci ar trebui să fim foarte atenți la acest aspect. A treia întrebare pe care vă o adresez uh, în legătură cu munca ce ne revine. Kazahstanul a început o procedură cu OCDE a să intre în categoria de economie de piață, pun între ghilimele, pentru că ne ocupăm mult de chestiunea economiilor de piață. Avem și indicii în acest sens în legătură cu evoluția ca economie de piață în ce privește Kazakhstan și ce fac ei cu OCD-ul. Și ultimul aspect se referă la chestiunea sindicală. Am fost uh, alertați în legătură cu drepturile sindicale în Kazakhstan. Mulți sunt trimiși la închisoare, libertatea sindicală e amenințată. Deci să progresăm cu o țară care uneori dă semnale că ar da înapoi în ce privește drepturile omului și activitatea sindicală, nu cred că ar fi un mesaj neapărat bun. Deci am vrea niște indicatori corecți în acest sens. Mulțumim. Nu sunt alți raportori din umbră în sală, așa că dau din nou cuvântul Comisiei pentru a răspunde la cele patru întrebări. Yes, thank you. Uh... Mulțumesc. În legătură cu diversele întrebări, mai întâi, acest acord a fost încheiat Prima întrebare era legată de impactul asupra unor parteneri terți, cum ar fi Rusia sau China. După cum știm, e, Kazakhstanul e membru în Uniunea Economică Euroasiatică, o Uniune Vamală. Iată motivul pentru care, desigur, în încheierea acestui acord am ținut cont de obligațiile pe care le are Kazahstanul în baza unui apartenței sale la această Uniune, nu e un acord de liber schimb, nefiind o liberalizare a comerțului în ce privește tarifele sau bunurile care țin de competența Uniunii Economice Euroasiatice și trebuie negociat uh, de aceasta și nu separat de membrii ei. Deci ținem cont pe deplin de apartenența Kazahstanului la Uniunea Euroasiatică Economică ceea ce e valabil și în legătură cu recent încheietul acord cu Armenia. Am ținut cont pe deplin de limitele pe care le au, în baza obligațiilor pe care le au, pentru că sunt membri în acea Uniune Eurasiatică. În ce privește chestiunile legate de drepturile omului, și drepturi sindicale sau drepturi ale muncii. Acest acord, după cum am spus în introducere, include acum și privim acest lucru ca fiind o plusvaloare importantă față de alte acorduri de cooperare și parteneriat, are un, un capitol privind comerțul și dezvoltarea durabilă care conține angajamente de implementare a diverselor convenții la care a aderat Kazahstanul, fie în ce privește partea socială, fie cea de mediu conjurator, Așadar, considerăm că e important cu o țară precum Kazahstanul să ne angajăm pe această bază și, desigur, prin aplicarea acordului vom acorda atenția cuvenită acestor aspecte. Am menționat și faptul că am avut o primă întâlnire a Comitetului pentru Comerț în nouă la baza noului acord în luna martie anul curent și tocmai una dintre chestiunile ridicate cu ocazia acestei prime întâlniri a Comitetului pentru Comerț s-a referit la închiderea Confederației Sindicatelor Independente și arestarea unor lideri sindicali. Deci am făcut un apel la Kazahstan, la acea întâlnire, să vegheze ca sindicatele să poată să se înființeze și să funcționeze fără obstacole nejustificate. Și cu acea ocazie, autoritățile kazace ne-au informat că au intenția să revizuiască din nou legea privind sindicatele pentru a se conforma cu convențiile OIM și cu standardele internaționale în materie de drepturile ale omului. În mod asemănător, am făcut un apel la Kazakhstan să elibereze din închisori liderii sindicali Ushak Baev și Elusinov, care au fost arestați și supuși unor măsuri represive în baza acestui Comitet pentru Comerț din Acord și a, în Comitetul mai larg de cooperare, care s-a întâlnit în zilele următoare. Am vrea să credem că prin acest acord dispunem cu siguranță de discipline mai uh, elaborate și de forumuri de specialitate care să ne permită să ridicăm cu mai multă putere toate problemele legate de drepturile omului și de dreptul muncii în Kazahstan. Iar apoi, în ce privește ce se întâmplă la OCD, Kazahstanul, după cum știm, nu este membru OCD, dar uh, își propune să devină membru Există o activitate de cooperare în derulare cu Secretariatul OCD pe care o urmărim, dar care încă nu s-a încheiat, nu există concluzii concrete pe care să le putem trage deocamdată în ce privește eforturile de la OCD. Mulțumesc, domnule președinte. Thanks a lot. Mulțumim, așadar. Avem posibilitatea următoare de a discuta pe 30 august și sper atunci să avem proiectul de aviz în fața. Cu asta se încheie punctul 6 și 7 și trecem la punctul 8. Ceva foarte important, strategia digitală comercială și o să dau imediat cuvântul raportorului Marieta Șache. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că avem ocazia să discutăm oficial un document de lucru pe care l-am scris și <clears throat> vă invit să contribuiți cu obiectivul redactării unei inițiative, un raport din propria inițiativă mai cuprinzător în ce privește subiectul strategie europene prin comerțul digital. Noi din Europa cred că trebuie să <clears throat> trasăm regulile comerciale care să țină cont de schimbările tehnologice și peisajul în schimbare rapidă. În mod clar, această revoluție tehnologică a avut deja un impact profund asupra vieții oamenilor, a societății și economiei. Un arhitect poate să ia legătura cu un client de din alt colț al pamondului cu un simplu click să nu ne gândim la digitalizare ca fiind doar ceva care ajută unele profesii, ci mai degrabă digitalizarea e un strat al aproape fiecărui sector și fiecărui proces de producție, indiferent dacă e producție de bunuri sau prestări de servicii. Există avantaje clare pentru IMM-uri în egală măsură. În același timp, <clears throat> Pe măsură ce se produc schimbările rapide și apar noi oportunități, majoritatea regulilor existente comerciale, de fapt, rămân în urmă. Nu avem reguli internaționale suficiente și vedem o tendință a guvernelor de pe mapamont care ridică bariere sau obstacole în calea comerțului cu avantaje incorrecte pentru companiile interne. Acest gen de protecționism se traduce în economia digitală și e ceva inacceptabil. Văzând acest peisaj peticit de <clears throat> legiferare în economia digitală, e important să ne gândim și la reguli internaționale și acorduri internaționale. Și cred că Uniunea Europeană, <clears throat> pentru a ne promova valorile, aspirațiile ca parte a agendei comerciale, ar trebui să fie lider în acest proces trebuie să fim conștienți de faptul că nu ne putem permite să pierdem vremea. Dacă ne uităm la inițiative ale sectorului privat în China, unde fondatorul Jack Ma de la Alibaba promovează acum o platformă electronică care ar crea între ghilimele, zone de comerț liber virtual. ar trebui să ne întrebăm ce se întâmplă dacă nu acționăm în interesul public. Obiectivul meu cu acest raport din propria inițiativă, colaborând cu dumneavoastră toți, este ca noi să pregătim calea să ne asigurăm că proclamăm și aplicăm reguli, valori, garanții prin regulile prin comerțul digital. Cred așadar că trebuie să existe trei principii călăuzitoare pe care să-și bazeze Uniunea Europeană strategie. 1. Să asigurăm acces corect pe piață pentru firmele europene în țări terțe. 2. Să avem beneficii tangibile pentru oameni consumatori în Uniunea Europeană și în străinătate. Și 3. Să garantăm drepturile fundamentale ale oamenilor să aspirăm să <clears throat> le atingem pe plan mondial. Va fi nevoie de a avea un mediu de abilitare pentru a facilita plățile digitale sau semnăturile digitale, o mai bună apreciere a protecției consumatorului în mediul transfrontalier. Un alt aspect cheie, pe lângă nevoia de a face posibil comerțul digital, e chestiunea fluxurilor de date. Fiecare gen de companie care comercializează bunuri sau servicii în prezent colectează, procesează și transferă date. Deci capacitatea de a face acest lucru e element esențial al comerțului digital internațional. Orice bariere în care cum ar fi localizarea forțată nejustificată pentru date, ar fi o problemă pentru cine face comerț internațional. Deci e un loc legitim în acorduri de comerț liber să încercăm să stabilim reguli pentru fluxurile de date transfrontaliere, dar trebuie să se respecte fără duce atingere regulilor privind viața privată și protecția datelor în noi. E important să distingem între ce e protecționismul și ce e protecția datelor, să nu facem o confuzie între cele două, ceea ce se întâmplă în noi. Un alt element interesant de examinat, ce se întâmplă la OMC, desigur, din 1998 încoace, membrii au aplicat un moratoriu în ce privește transmisiile electronice, e un lucru bun, dar Poate că a venit momentul să se transforme într-un acord permanent care să interzică tarife în ce privește transmisiile electronice. Un alt fel de element interesant de explorat și unde aș dori să aud contribuția dumneavoastră, dezvăluirea automată, obligatorie sau predarea de chei de dreptare se aplică în unele țări unde accesul pe piață e acordat numai pentru companii cu condiția că ele se dezvăluiască și să predea statului codurile sursele software-ului sau altor produse ca cerință generală, ceea ce ni se pare disproporționat. În mod asemănător, publicarea de chei criptografice, care de fapt sunt foarte utile pentru a securiza datele, sunt măsuri disproporționate și ar putea să ducă la scăderea securității cibernetice și la promovarea dreptului la viața privată. Trebuie apoi să ne uităm la elemente de interoperabilitate, standarde de securitate pe plan internațional și un limbaj specific în ce privește proprietatea intelectuală. Desigur, proprietatea intelectuală e importantă pentru Uniunea Europeană, pentru economia bazată pe cunoaștere. Furtul de proprietate intelectuală sau secrete comerciale sunt inacceptabile, dar în același timp Deși avem nevoie de cooperare în ce privește combaterea acestui gen de activități ilegale, trebuie să fie clar și am avut învățăminte importante în trecut. în dat, de exemplu, că acordurile comerciale în sine nu sunt locul în care <clears throat> să se trateze drepturile de proprietate intelectuală, ce să se protejeze și ce nu ca atare. Câteva ultime aspecte pentru firmele noastre și important, în special pentru sectorul serviciilor, accesul la infrastructura de servicii important digital. De exemplu, când companii de telecomunicații nu pot avea acces la o rețea într-o țară terță, în mod clar, serviciile nu pot fi furnizate acolo. Deci, uitându-ne la chestiuni cum ar fi impunerea de <clears throat> plafoane privind capitalul social străin sau alt gen de limite pentru accesul la infrastructură, în țări terțe pentru a furniza servicii online e un element care cred că am putea să fie inclus în strategia Uniunii Europene privind uh, comerțul digital. Și în fine, pentru a ne asigura că privim nu doar prin perspectiva oportunităților economice și accesului pe piață, ci în special uh, din perspectiva oamenilor, să examinăm modalități în care acordurile comerciale se pot utiliza ca pârghie pentru a îmbunătăți drepturile digitale ale oamenilor pretutindeni în lume E un element important al de obiectivului de dezvoltare durabilă, de exemplu. Obiectivul de a crea acces pe scară mai largă pentru oamenii care încă nu sunt online, să ne asigurăm că e prin internetul deschis, deci are de-a face cu elemente de neutralitate internetului pe care le-am garantat în Uniunea Europeană și alte elemente, cum ar fi criptarea la care m-am referit, care pot contribui la apărea libertatea cuvântului și accesul la informații, ca să nu dau decât câteva exemple. <clears throat> Ce am încercat să vă dau câteva <clears throat> impresia cu privire la pilonii strategiei digitale. În încheiere, repet, acest document de lucru e menit să fie un început pentru gândirea și contribuția dumneavoastră și salut acestea pentru a redacta un raport din proprie inițiativă mai cuprinzător cu contribuția dumneavoastră a tuturor. Sunt deschisă și curioasă să aud din partea colegilor ce speră, ce întrebări își pun. Mulțumim. Aici e într-adevăr important să un astfel de raport, mai ales în legătură cu discuția legată de OMC, comerțul electronic și acordul comercial între UE și Japonia. Discuția legată de legiferarea fluxului de date și protejarea Hmm? indivizilor. Acum raportorii din umbră. Mai întâi de la PP, domnul Valesa în locul doamnei Reding. Mulțumesc, domnule președinte. Da, doamna Reding m-a rugat să vă citesc în locul ei. E și ea de acord că e un document de lucru foarte bun care acoperă aproape toate elementele ce menționăm de obicei ca fiind comerțul digital și face distinția corectă între ce ar trebui să se includă în acordurile comerciale, de exemplu, moratoriu privind tarifele pe transmisii electronice, acces intensificat la piețe de telecomunicații internaționale și ce să nu se includă, copyright-ul și protecția datelor. Doamna Reding este de acord cu obiectivul domnului raportor de a avea reguli internaționale pentru a proteja mai bine consumatorii europeni pentru a sprijini mai bine companiile europene. Munca noastră la acest dosar va fi foarte importantă în pregătirea Comisiei Ministerului OMC, care se va ține în luna decembrie la Buenos Aires, cu comerțul digital în uh, <clears throat> vârful agendei. Asta a pregătit doamna Reding. Mulțumesc acum de la S și de Carolina Claisen de Heinz. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Îi mulțumesc, domnule raportor, pentru munca ei foarte echilibrată. Din mai multe puncte de vedere sunt de acord cu domnul raportor. Desigur că vom face propuneri pentru că textul nu e complet. Comerțul digital trebuie structurat, e adevărat, e calea viitorului, trebuie să verificăm precis ce acoperă și ce nu se vorbește de domeniul digital în uh, toate domeniile. După cum am mai spus deja în acest raport, trebuie neapărat să găsim un echilibru între protecționism și liberalism, adică trebuie să găsim un echilibru între fluxul liber de date și protecția datelor sau stocarea datelor. Nu trebuie să uităm că pentru protecția datelor avem un nivel foarte ridicat în Europa și trebuie ca acesta să fie avut în vedere. Nu putem, scă, nu putem coborâ ștacheta. Trebuie să garantăm accesul la internet și pentru asta e indispensabil să garantăm protecția vieții private, a corespondenței electronice și să luptăm împotriva criminalității pe internet. Trebuie să evităm ca pagini de internet să fie blocate în mod arbitrar sau geolocalizarea să împiedice libera circulație a datelor și serviciilor. E nevoie de o strategie digitală care să garanteze securitatea și protecția vieții private a utilizatorilor. Trebuie să menținem deschis internetul și să creăm o concurență loială. Doar așa toată lumea va putea să beneficieze. Pentru aceasta trebuie de asemenea să ne gândim la taxele vamale care ar putea fi impuse pe aceste tranzacții online. Mă gândesc la software, um, video, cărți sau muzică online, fără a uita de tranzacțiile electronice care ar putea simplifica lucrurile. Să ne gândim deci și la taxele vamale <clears throat> comerțul fără hârtie, semnăturile digitale, certificate online, toate acestea trebuie să fie încadrate și important este uh, ce e important pentru consumatori care trebuie să aibă încredere în sistem, să fie siguri că se respectă standardele privind furnizarea de bunuri și servicii cu toate elementele de protecție necesare pentru sisteme online, sisteme de plată, și altele. Aș vrea de asemenea să vorbesc despre IMM-uri. Comențul digital e o șansă deosebită pentru IMM-uri, dar trebuie să fie în mediul concurențial, trebuie stabilite reguli care să fie respectate și de IMM-uri și nu doar de oligopoluri sau multinaționale. Aș vrea de asemenea să vorbesc despre accesul la rețea și infrastructură în țările în curs de dezvoltare, să nu uităm că trebuie să se investească în infrastructură și în țările în curs de dezvoltare și să poată să participe la aceste schimburi, să devină competitive. Un ultim aspect care mi se pare important, noile locuri de muncă digitale, aceste platforme, Am putea spune că e vorba de o muncă participativă, deocamdată se face oarecum ca în junglă, fără reguli stabilite, dar ar trebui să <clears throat> se impună o ordine ca totul să fie sigur de calitate. Știu că nu ține neapărat de competențele noastre la Comisia Intra, dar insist foarte mult asupra acestui aspect, pentru că sunt tot mai multe locuri de muncă în sectorul digital pe aceste platforme. imperativ ca fiecare să poată participa la această aventură și așa această strategie va avea succes. Deci urez mult succes proiectului de raport și o asigur pe colega noastră, domnul raportor, că o să-i propune multe idei și vom avea o excelentă copie. Din partea GUE, domnul Helmut Scholz. Mulțumesc, domnule președinte. Eu am preluat acest dosar și astăzi am posibilitatea să-i mulțumesc colegii noastre, Marice Șaiche, pentru acest document de lucru foarte interesat și complex, care este, după părerea mea, o bază bună de lucru pentru că are o viziune largă și uh, prezintă o viziune importantă pentru viitor. Știm cu toții cum uh, schimbă dezvoltarea economică, internetul și digitalizarea și afectează și comerțul în Uniunea Europeană și în statele terțe în epoca digitală, digitalizarea economiei este extrem de importantă și ar putea să fie o șansă pentru dezvoltare. Așa încât e nevoie de un cadru de reglementare, mai ales în ce privește arhitectura comerțului internațional în lumea globalizată, în care vorbim de lanțuri de aprovizionare globalizate, e nevoie de participarea pe internet. Internetul este un instrument important pentru furnizori, pentru clienți, pentru a putea ajunge la finanțare, pentru transferul de date, pentru gestionarea programelor de producție, pentru dezvoltarea cercetării. Toate aceste activități pot să ducă la sporirea șanselor în interesul consumatorilor și al producătorilor prin comerțul internațional. În același timp, toate aceste aspecte des, aduc întrebări noi uh, și temeri noi pentru cetățeni în ce privește protecția datelor personale. Uh, raportorul încearcă în documentul de lucru să se concentreze pe aceste aspecte. Sunt de acord cu raportoarea că Strategia europeană trebuie să pornească de la principii, cum ar fi crearea de avantaje tangibile pentru consumatori, atât în Uniunea Europeană cât și în străinătate, și uh, să se ajungă la norme internaționale. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că e nevoie să elaborăm o caracterizare mai clară a domeniului despre care vorbim atunci când vorbim de comerț digital. Comerțul digital poate fi, eu știu, o chestiune foarte importantă pentru politica industrială, dar poate fi și o problemă privată, de interes privat. Și este în interesul industriei, domeniului serviciilor, să ne gândim la datele cu care lucrează. Așa, că avem diverse etape între producție, consum și servicii. Și vreau să vă mai atrag atenția la două aspecte. Nu? Datele de mari dimensiuni și protejarea vieții private. Sunt de acord cu cele spuse. Aici trebuie să avem reguli foarte clare, dar trebuie de asemenea să spunem că Cetățenii sunt din ce în ce mai preocupați apropo de protecția datelor personale, a vieților private. Se gândesc ce se întâmplă cu informațiile care sunt uh, online. Directivele privind protecția datelor uh, a, iar protecția datelor personale este un drept fundamental în Uniunea Europeană, deci trebuie să avem în vedere acest aspect și în ce privește comerțul internațional. Protecția datelor și dreptul la viața privată să nu reprezinte un obstacol pentru comerț, ci sunt uh, drept, drepturi de bază. Vreau să vă atrag atenția asupra unei declarații ministeriale care a avut loc la OCDE. Este un document foarte important care se referă la aceste aspecte ale schimbului de date în interesul persoanelor și de asemenea pentru a crea și posibilitatea de a folosi greșit aceste date personale. Uh, țările care negociază cu Uniunea Europeană au uh, nivele diferite de protecție a datelor personale, nu același nivel ca în Uniunea Europeană. Deci trebuie să ne gândim ce se întâmplă cu acest flux de date. Iar standardele trebuie negociate foarte clar. Și apoi o a doua problemă, drepturile. Cineva de la o fundație din Germania, Siegfried Tim, uh, analizează această chestiune și arată că prin economia partajată se caracterizează din nou evoluția economică în pe epoca noastră. Nu voi intra în detalii foarte multe, e un studiu foarte interesant, dar uh, vă voi, vă voi informa uh, pe raportoarea din umbră despre această chestiune. Platformele uh, online, economia partajată pot să creeze multe șanse de locuri de muncă cu multă flexibilitate, dar flexibilitatea înseamnă de foarte multe ori precaritate, deci trebuie să ne gândim uh, la creșterea acestei economii, la uberizarea uh, locurilor de muncă, pentru că uh, platforme precum uh, Amazon și așa mai departe fac acest lucru. E nevoie de protecție pentru cei care lucrează la aceste platforme ca pentru toți ceilalți angajați. Aceste platforme trebuie să aibă măsuri care să se asigure că se respectă drepturile lucrătorilor la negocierea contractului colectiv și că își pot exercita aceste drepturi, că nu sunt subminate. Deci trebuie să stabilim reguli clare care să previn, să împiedice aceste platforme să evite plata taxelor, să evite plata drepturilor sociale și mai e un aspect, și anume evaziunea fiscală și de economia digitală. Economia digitală permite alocarea însărcinărilor uh, de către o companie în diverse țări. Deci, aceste modele economice noi permit companiei să se implice, să se facă, de fapt, evaziune fiscale. Digitalizarea este legată de diverse regiuni și societatea noastră trebuie uh, să perceapă taxe și impozite de la participanți. Sunt de acord cu raportarea care ne arată că uh, adunarea generală ONU a stabilit scopurile, obiectivele dezvoltării durabile și a acordat un rol foarte mare digitalizării uh, în această privință, aș dori să arăt că 4 miliarde de persoane de nu au acces la internet și ei provin 90% din țările în dezvoltare. Astfel, trebuie să asigurăm accesul la informații, la cunoaștere, iar Uniunea Europeană trebuie să susțină o asemenea politică. Mulțumesc, Heidi Hautala, din partea verzilor. Mulțumesc, o să vorbească domnul Bütikofer. Domnul Bütikofer este raportor și o să-i dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vă mulțumesc pentru posibilitatea de a participa la această discuție. Mulțumesc și raportoarei pentru un document cuprinzător și foarte clar În momentul acesta pot doar să pun câteva întrebări. În primul rând, documentul de lucru se referă la Uniunea Europeană considerându-l un factor de stabilire a standardelor. Dar suntem, de fapt, într-un fel de cursă de reglementare. Raportarea face aluzie la acest lucru când dă câteva exemple din China, Uniunea, Statele Unite și din alte locuri. Și vreau să pun următoarea întrebare. Dacă, pe lângă faptul că se concentrează asupra politicii comerciale, va trebui să ne concentrăm și asupra politicilor comerciale. Pentru că vorbim despre acest lucru când analizăm principiile generale propuse aici. Și mă refer la primul dintre ele, și anume asigurarea accesului just uh, la piață, accesului just la piață a Uniunii Europene pe țările, în țările terțe. Este extrem de important, sigur că da, și important cum poate fi interpretat acest principiu în termeni practici. Raportoarea folosește termenul uh, acces uh, la piață reciproc în altă parte a textului, dar aici nu se menționează reciprocitatea. Să fie vorba despre un principiu politic pe care să-l includem în modul în care înțelegem noi accesul corect la piață, mai ales în momentul în care analizăm politicile din diverse țări care insistă asupra localizării obligatorii a datelor pe care noi o respingem sau când analizăm uh, cerința de dezvăluire obligatorie a surselor, a codului sursă pe care nu o acceptăm care este de fapt esența politică a comerțului digital pe care trebuie să mergem din acest punct de vedere. Al doilea punct, fluxurile de date. Aș dori niște clarificări și din partea raportoarei. Considerați că calea de urmat uh, uh, în ceea ce privește fluxurile de date transfrontaliere este adecvarea. Considerați că se asigură protecția corectă prin acordul GATT în ceea ce privește protecția datelor? Considerați că acordurile de comerț liber asigură convergența în ceea ce privește fluxurile de date sau considerați că regul, cooperarea de, în domeniul reglementării trebuie discutată în forumuri internaționale care sunt specializate în acest domeniu și mai am o a treia remarcă privind standardele internaționale. Mi se pare că standardizarea face parte din această cursă de reglementare și iar organismele internaționale de stabilire a standardelor nu controlează întotdeauna acest proces. Deci oricât de mult aș uh, susține atitudinea prezentată în documentul de lucru care pune accent pe aceste organisme uh, care stabilesc standardele la nivel internațional. Întrebarea este cum ne putem asigura că într-adevăr își îndeplinesc acest rol pe care îl așteptăm de la ele. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și eu aș vrea să spun câteva cuvinte despre fluxul de date. Mi-au trecut prin minte câteva gânduri. Există o nevoie, cum spuneți dumneavoastră acolo în raport, să discutăm mai în detaliu chestiunea. Și anume, cum uh, putem asigura fluxul de date în acordurile de comerț liber? Există articolul 14 plus din GATS. Este oare baza corectă? Comisia, eu știu, merge în direcția asta în care ar putea să spună că da, este temeiul juridic și uh, Uh, că se face o excepție clară în ce privește datele personale și se recunosc sisteme de protecție a datelor care sunt similare și deci putem să permitem fluxul de date. Asta este soluția pe care ați accepta-o sau ar trebui să negociem nivelul de protecție a datelor în fiecare acord de comerț liber? Pentru că, eu știu, cred că la Japonia Uh, în contractul cu, acordul cu Japonia, nivelul este oarecum similar și am, putem să mergem în sensul recunoașterii. Dar sunt țări unde nivelul de protecție a datelor e mai scăzut decât în Uniunea Europeană. Comisia poate că ar trebui să ne spună câteva lucruri despre acest lucru și despre cele spuse de raportoare și de raportorii din umbră. Christoph Kina din partea Comisiei, mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur celorlalți vorbitori. Ne mulțumim, doamne Schache, pentru abordarea ambițioasă și comprehensivă. Este un document de lucru foarte clar, în ciuda subiectului foarte tehnic. Comisia, cu siguranță, e de acord cu cele trei principii pe care încercăm să le incorporăm în acordurile de liber schimb pentru a îmbunătăți mediul pentru uh, spațiul digital. Drepturile fundamentale, protecția consumatorului și accesul la piață. Lucruri absolut esențiale. Astfel, făcând asta, încercăm să evaluăm cum să procedăm la așa ceva și uh, am creat o abordare în acordurile de liber schimb care se Um, compune în felul ce urmează. Un capitol digital, un exemplu recent este acordul cu Japonia și în acest context încercăm să uh, bifăm majoritatea subiectelor cheie din raport. Și apoi încercăm să avansăm ideea că putem să acționăm și în cadrul negocierilor de la OMC. Dar aici trebuie să înțelegeți că în momentul în care apar 164 de țări la masa negocierilor, nivelul de ambiție în mod mecanic trebuie să fie semnificativ mai eh, mic ca să avem o vagă șansă de succes. Și având în vedere că și eu am încercat să apăr la Geneva o propunere recentă a UE în ultimele săptămâni, îmi dau seama că mai sunt multe de făcut în a convinge țările în curs de dezvoltare că, într-adevăr, comerțul comercial uh, online uh, trebuie să fie negociat uh, la nivelul OMC. Și acum, în mod specific, care sunt uh, elementele cheie? Mă refer la partea a treia din raport și încep cu fluxul de date, punctul 1. Raportul spune foarte clar uh, care este nevoia aici și cum trebuie să găsim un echilibru corect între a promova o agendă ambițioasă cu privire la comerțul digital, cu date de localizare și așa mai departe și în același timp să ne asigurăm că articulăm corect lucrurile, protejând drepturile fundamentale, având o protecție a datelor și altele. Iată un lucru înspre care mereu am țintit, iar Comisia, în continuare, lucrează la limbajul, la acuratețea limbajului ca să găsim astfel um, soluția cheie pentru ca ambii piloni să meargă mână în mână și să se susțină reciproc. Am avut consultări cu Parlamentul European uh, în baza unui uh, document, dar încă n-am ajuns la o linie consolidată. Prin urmare, Care sunt um, învățămintele în urma negocierii cu Japonia? La acest capitol ar fi poate o idee interesantă să facem trimitere la potențialul rol pozitiv pe care îl pot uh, lua, îl pot avea aici anumite decizii, mai ales când e vorba de țările în care poate să existe o recunoaștere reciprocă a abordărilor noastre față de protecția datelor personale. S-a întâmplat recent în acordul cu Japonia, a fost uh, o declarație a premierului Japoniei și a domnului Juncker și Tusk la comun în care cereau exact asta. După aceea, susținem comentariile cu privire la tarife, cu privire la transmiterea uh, electronică, cu privire la codul sursă. Am inclus asta în acordurile noastre comerciale. Uitați-vă, vă rog, la acordul cu Japonia. Standarde internaționale. Da, suntem pentru, deși există o limită la ce putem face. Putem coopera, dar nu este rolul acordurilor uh, comerciale să fixeze standarde. Ia însă notă de poziția exprimată cu privire la proprietatea intelectuală. Uh, cred că textul în formula de acum uh, nu ne deranjează. Accesul la infrastructura digitală, iată, aici acordurile comerciale, da, joacă un rol și încercăm să um, stimulăm investiții directe străine și să ne asigurăm de faptul că telecomunicațiile europene au acces la rețele pe piața străină. Adesea, acest element este unul spinos și foarte important din punct de vedere economic. Iau notă și de ambiția îndrăzneață în ceea ce privește roamingul, dar uh, cu mare prudență, pentru că ar putea fi prea mult să credem că putem replica minunatul rezultat pe care l-am obținut uh, în Uniunea Europeană în acordurile comerciale cu alte state. E vorba deci despre roaming. Deci, precauție aici. Și în ceea ce privește valorile și o strategie digitală pe bază de valori, când e vorba de drepturile digitale și strategia de dezvoltare digitală, Comisia consideră că relația este una de complementaritate pentru accesul la piață și pentru o abordare de reglementare, așa cum rezultă din raport. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu, Marice Șacă. Mulțumesc tuturor colegilor pentru comentarii comprehensive și liste elaborate de sugestii și idei. Este o bună bază de lucru pentru noi pentru a sublinia exact despre ce vorbim aici. Câteva comentarii au fost legate de ce ar trebui să fie și uh, să nu fie în acordurile comerciale de orice fel când e vorba de fluxul de date. Nu pot sublinia de suficiente ori faptul că ar trebui să lucrăm pe niște principii necontroversate pe care le apără Uniunea Europeană și să căutăm moduri în care să încorporăm aceste principii mai bine în acordurile comerciale. Deci, da, uh, e loc să menționăm în ALS uh, Uh, fluxul de date, dar nu este locul cu majuscule în care să reglementăm uh, protecția datelor și alte aspecte aferente. Sigur că putem să ne construim normele comerciale pe legislația europeană și prin negocierile comerciale să respectăm legislația, dar nu prin negocierile comerciale vom schimba noi legislația. Asta a rezultat din discuția noastră și rămâne un comentariu relevant. Permiteți-mi să vă dau un exemplu de standarde și ca răspuns la ceea ce spunea domnul Beautycofer. Ne uităm la internetul lucrurilor, la smart devices care deja apar pe piața noastră și sunt uh, importate și comercializate peste tot în lume, fără norme internaționale despre care sunt cerințele minime de siguranță. Acest lucru va crea o rețea de device-uri uh, nesigure cu impact asupra vieții private și asupra securității datelor persoanele, persoanelor și cu impact asupra securității rețelelor. Prin urmare, deja asistăm la faptul că avem motive să minimizăm riscul în internetul lucrurilor. Comerțul digital există deja. Și asta în timp ce regulile rămân în urmă. Avem nevoie de o combinație. O viziune politică, o înțelegere practică și tehnică a ceea ce este deja posibil și ce va fi posibil pe viitor și o agendă politică, o viziune politică cu privire la un set de norme și principii europene care să se bucure de un sprijin cât mai amplu. Și de aici putem porni pentru ca în fiecare acord sau la fiecare decizie de făcut să vedem ce acțiuni sunt uh, necesare, nu doar din punctul nostru de vedere, ci uh, și uh, având această răspundere globală față de ce putem obține în terțele state unde adesea orice fel de standard sau de regulament este oricum mult în urma ceea ce avem în Uniunea Europeană. Și avem și o oportunitate politică. Deja am văzut că țările în curs de dezvoltare se uită des la Uniunea Europeană pentru a transpune legile de aici în societățile lor ca să obțină standarde similare și ca să aibă acces la piață, să-l faciliteze. Prin urmare, E important să avem uh, situații cu câștig de ambele părți, dar să înțelegem mai bine realitatea tehnică și cred că astfel vom reuși să progresăm. E important ca Uniunea Europeană să fie fruntașă, pentru că așa este. Um, lucrurile sunt în mișcare, în timp, chiar în timp ce noi uh, facem această strategie, s-ar putea ca într-adevăr să fie o cursă contra timp. E riscul de a munci aici Uh, și de a avea, până la urmă, niște standarde care nu sunt neapărat în interesul nostru, care să rezulte. O nouă dimensiune, așadar, despre cum sunt fixate normele comerciale. Să fim foarte prudenți și chiar suspicioși, pentru că noi trebuie să acționăm în interes public cu supraveghere democratică corectă. Cam atât din partea mea, am luat note de toate sugestiile și comentariile și întrebările. A fost doar un document de lucru, va urma o propunere de raport și după aceea putem să continuăm dezbaterea. Mulțumesc tuturor! Mulțumim, Marice! Așa este, a fost doar un prim schimb de opinii în baza documentului de lucru și așteptăm uh, proiectul de raport pe 25 septembrie și vom avea discuția pe raport încă o dată. Am, vom discuta amendamentele pe 9 noiembrie după aceea și vrem să votăm pe 22-23 noiembrie. Și vrem și un mandat pentru uh, Buenos Aires la conferința ministerială. Mulțumesc! Am încheiat și punctul 8. Uite. Trecem la punctul 9. În camera. Deci, dar pentru a organiza sesiunea în camera, luăm o mică pauză. Vă rog, doar două minute, trei minute, spune președintele. Să rămână doar uh, persoanele avizate.